El señor presidente. Gracias. Gracias. Se la sesiune. Se deschide sesiunea. Procesul verbal al întâlnirii de ieri este disponibil. Dorește cineva să intervină în acest sens? Considerăm uh, procesul verbal ca fiind adoptat. Trecem în acest fel,